Bună ziua tuturor! Bine ați venit la reuniunea extraordinară a Comisiei AFET. Suntem puțin în întârziere, așa că propun să începem ședința imediat. Trebuie să adoptăm ordinea de zi dacă nu aveți obiecții. Propun să adoptăm ordinea de zi astfel modificată. Nu am anunțuri ale președintelui, așa că trecem imediat la punctul 3. Aș dori să îl urez bun venit uh, domnului comisar Varhiri, care um, a venit la Parlament să propunere să, să prezinte propunerea, noua a Comisiei pentru metodologia de extindere. Domnule comisar, ne bucurăm uh, de disponibilitatea dumneavoastră pentru acest uh, schimb de opinii, conform uh, practicii stabilite de a prezenta propuneri în, de importanță majoră politică direct Parlamentului European. Mă bucur că rolul Parlamentului este respectat și de faptul că având în vedere că sunt informați în timp util, um, eurodeputații pot să influențeze și să controleze procesul de aderare. Avem doar 45 de minute, așa că v-aș ruga să, ca discursul nostru introductiv să nu depășească 10-12 minute pentru a lăsa timp pentru întrebări. Și voi fi strict și cu timpul deputaților. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit și mulțumesc pentru faptul că ați organizat um, această reuniune special ca să pot să prezint eu această uh, propunere a Comisiei în legătură cu metodologia de extindere pentru Balcanii Occidentali. Stimați deputați, mă bucur să mă aflu astăzi aici pentru a vă prezenta planurile noastre în legătură cu o perspectivă credibilă europeană pentru Balcanii Occidentali. Extinderea Uniunii Europene este o prioritate majoră a acestei comisii și perspectiva fermă mm, de aderare bazată pe merite pentru Balcanii Occidentali este în interesul nostru din punct de vedere al securității și din punct de vedere economic. Investiția geostrategică într-o uh, Europa puternică și unită și lucrăm pe trei, trei direcții pentru um, a uh, reinsufla viață procesului de extindere. Mai întâi, noua metodologie de aderare despre care discutăm astăzi, apoi deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania și, în al treilea rând, un plan de dezvoltare economică și de investiții pentru întreaga regiune a Balcanilor Occidentali, care va fi uh, prezentat la summitul de la Zagreb pe 6-7 mai. Propunerea noastră pentru o metodologie revizuită de extindere are obiectivul de a face negocierile de aderare mai credibile, mai previzibile, mai dinamice și ghidate sau uh, conduse mai ferm la nivel politic. Obiectivul nu este să uh, regândim uh, procesul de extindere, ci uh, să um, avem un streamline al procesului și obiectivul este acela al aderării ne concentrăm pe domeniile cele mai importante pentru a se apropia de Uniunea Europeană, statul de drept și economia. Aceste reforme trebuie să aibă un impact real pe teren, să consolideze prosperitatea, să creeze locuri de muncă, să îmbunătățească calitatea vieții și sentimentul de libertate pentru oamenii din țările din regiune. Acest lucru se va întâmpla doar dacă ritmul reformelor nu este doar susținut, ci și accelerat. Și propunerea de metodologie revizuită se bazează pe patru principii mai întâi, credibilitatea. Procesul de aderare trebuie să se bazeze pe încredere reciprocă. Liderii din Balcanii Occidentali trebuie să fie mai credibili în legătură cu uh, angajamentul de a-și respecta obligațiile, mai ales în legătură cu statul de drept. Astfel, statele membre și cetățenii Uniunii Europene uh, vor primi asigurări concentrarea pe libertățile fundamentale va fi și mai mare pentru că aceasta stă la baza unei transformări reale, adică statul de drept, demo, funcționarea a, a instituțiilor democratice, reformă instituțională și criterii democratice. De partea europeană înseamnă respectarea angajamentului pentru un proces bazat pe merit. Dacă țările partenere respectă criteriile obiective, statele membre voi fi de acord să avanseze spre următoarea fază a procesului. În al doilea rând, un ghidaj politic mai ferm. Având în vedere că este un proces politic, acest proiect trebuie să aibă un leadership politic de ambele părți și angajamentul va fi la nivelul cel mai înalt cu țările candidate, prin summituri regulate UE Balcanii Occidental și reuniuni ministeriale. Vom implica statele membre mai mult și le vom oferi oportunități mai bune de a monitoriza și a revizui uh, și a evalua procesul, de a sprijini uh, reformele fundamentale necesare. În al treilea rând, procesul să fie mai dinamic. Pentru a injecta mai mult dinamism, vom grupa capitolele de negociere în șase clastere um, tematice. Chestiuni fundamentale, piața internă, competitivitate, creștere inclusivă, agenda verde și productivitatea durabilă precum și resurse, agricultură, coeziune și afaceri externe. Um, crearea acestor clustere ale capitolelor uh, ne va permite să ne concentrăm pe domenii tematice și vom putea degaja astfel obiective pentru alinierea cu politicile europene. Mm, clusterele vor fi uh, deschise ca atare și nu pe capitole individuale um, clusterul printre elemente fundamentale pentru statul de drept, administ reforma administrației publice și mai departe, va fi central. Va fi primul deschis și ultimul închis și va trebui să facă progrese suficiente în aceste domenii înainte ca alte clustere să fie deschise. Dacă reforme majore se fac înaintea deschiderea unui cluster, ă, calendarul pentru deschiderea și închiderea capitolului din cluster trebuie să se limiteze preferabil la un an. Al patrulea principiu este previzibilitatea pentru ambele părți. Mai multă claritate în legătură cu ce așteaptă Uniunea Europeană de la țările din procesul de extindere, să definească mai clar condițiile și impactul pozitiv atunci când se fac progrese și consecințele negative dacă nu se fac ă, progrese în același timp, vom oferi stimulente clare dacă reforme esențiale sunt făcute, mai ales printr-o integrare graduală în politicile și piețele Uniunii Europene. Cu cât se fac mai repede progrese pe calea reformelor, cu atât mai repede țara poate să avanseze pe calea europeană. În același timp, statele membre trebuie să aibă încrederea că măsuri corective sunt luate dacă se stagnează prea mult sau se fac pași înapoi măsuri mai hotărâte care să sancționeze o stagnare prelungită sau pași înapoi vor fi luate cu adevărat. Și în paralel, Comisia sprijină recomandarea de a deschide uh, negocieri de aderare cu Macedonia de Nord și Albania și sperăm că acestea vor uh, fi deschise înainte de summitul de la Zagreb. Ambele țări și-au respectat obligațiile și au făcut reforme, eforturi de reforme. Continuăm să monitorizăm progresele și vom face un raport statelor membre în curând în legătură cu aceste progrese, sper înainte de sfârșitul lunii. Pentru a fi un partener credibil, Uniunea Europeană trebuie să-și respecte promisiunile și în pregătirea summitului de la Zagreb vom face și o propunere care se va concentra pe evoluția economică, dezvoltarea economică. Obiectivul nostru este să fim mai prezenți în Balcani Occidentali, cu mai multe investiții și pentru um, a um, reduce diferențele economice între noi. Deci, iată, este o agendă ambițioasă și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Împreună trebuie să ne gândim ce măsuri concrete putem lua pentru a stimula investițiile în Balcanii Occidentali și pentru a sprijini integrarea socioeconomică, pentru a oferi mai mult acces la piața unică a UE, pentru a crea locuri de muncă și oportunități de antreprenoriat, de a îmbunătăți climatul de afaceri și de investiții și pentru a stopa fuga creierilor din regiune. Ca de obicei, vă voi asculta cu atenție și vă voi răspunde la întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, pentru declarația dumneavoastră introductivă. Am foarte mulți colegi care doresc să ia cuvântul. Din, nu toată lumea, toată lumea va putea să o facă. Vom începe cu coordonatorii, două minute de fiecare. Mai întâi Mihail Gară de la PP. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, mai ales domnului comisar pentru faptul că ne-a împărtășit direct această comunicare la comisia noastră FED. Noi, grupul PPE, Salutăm și susținem această comunicare în ceea ce privește noua strategie de extindere și cred că este foarte bine să observăm că suntem într-o situație în care acest proces este reînvigorat, devine mai credibil și mult mai politic. E important cu privire la credibilitate, mai ales credibilitate față de candidați. Pentru că odată ce fixăm uh, criteriile și acestea sunt întrunite, partenerii noștri trebuie să aibă nădejdea că se va întâmpla. Și apoi credibilitate și față de statele membre care sunt deja membre UE, trebuie să menținem totul într-un proces în care, în situația în care o țară e în regres, să putem uh, bloca sau uh, inversa procesul sau ceea ce s-a obținut deja. Deci este un element favorabil acesta de a avea posibilitatea de a include și țări care sunt în acest proces, să le includem în anumite programe care există pentru statele membre, ca să fie încurajate. Din punct de vedere politic, este bine să avem niște mecanisme pentru ca statele membre să fie parte a negocierilor cu propriilor experți. Practic să le să ne asigurăm că acestea sunt angajate și să se vadă că nu e vorba doar de ceva ce se întâmplă în spatele ușilor închise la Bruxelles. Nu în ultimul rând, să fim implicați și noi, noi asta sperăm în acest proces. Salut faptul că e o prioritate cu privire la statul de drept, cu monitorizare continuă. E important să existe un rol politic mai puternic pentru instituțiile noastre. Vă mulțumesc! Thank you, Michael. Mulțumesc, Michel Galer. Înainte de a vedea filmulețul pe ecran, dau cuvântul domnului Tonino Pițula. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în primul rând, mulțumesc pentru dedicarea cu care ați muncit pe acest subiect deosebit de important. Salut noua metodologie propusă pentru aderarea la UE. Istoria UE este o istorie a extinderii, iar Uniunea Europeană poate fi renoită intern și extern totodată, pentru că un proces nu-l exclude pe celălalt. E veste bună faptul că comisarul a uh, subliniat perspectiva europeană pentru Balcanii Occidentali și mă aștept din partea Comisiei la un angajament deplin să fim un gardian puternic al tratatelor de aderare. Salut declarația dumneavoastră că extinderea cu Balcanii de Vest este o prioritate pentru noua comisie. Dar permiteți-mi să adresez câteva întrebări. Raportor, ca raportor permanent pentru Muntenegru vreau să clarific că dacă noua metodologie vizează și Muntenegru și Serbia, sau în orice caz doar țările care vor să deschidă negocieri de preaderare. Uh, negocieri de aderare, mă scuzați. Se spune că e la latitudinea statelor, dar vreau să știu cum funcționează lucrurile în această situație. Ați spus că există un plan major de investiție pentru aceste țări. E deja un calendar? Și sunt deja planuri inițiale? Apoi, despre reversibilitate. Puteți elabora un pic subiectul? Inițial ați spus că durata pentru un cluster ar trebui să fie preferabil un an. Ce înseamnă, ipotetic, că întreaga durată a negocierilor uh, pentru aderarea la UE se poate încheia în șase ani. Mulțumim, Tonino Pițula. Din partea grupului Renew, doamna Vautmans. Bună ziua și mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru... Aștept să-și pună toată lumea căștile. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, de fapt pentru reforma pe care ați anunțat-o aici. Noi, Renew Europe, suntem foarte bucuroși de această reformă. De multă vreme ne dorim mai multă transparență și mai multă claritate. Suntem foarte mulțumiți de faptul că dumneavoastră veniți cu această nouă strategie mai ales cu noile metode. Pentru că eu cred că predictibilitatea, credibilitatea sunt niște lucruri importante. Uh, cetățenii se așteaptă asta de la Europa și este deci foarte important uh, să mizăm pe aceste puncte. Și ce mă bucură și mai tare este faptul că se menționează respectul pentru uh, statul de drept și pentru drepturile fundamentale. Un lucru de căpătâi în ceea ce vește această reformă. Pentru că se poate aderarea la Uniunea Europeană doar în momentul în care există respect pentru statul de drept și pentru drepturile fundamentale. Iată deci puncte foarte importante pentru grupul meu. Ce dorim uh, să mai menționăm? Uh, după cum rezultă știi numele nostru, Renew Europe. Deci suntem deschiși față de a primi noi state membre. Noi dintotdeauna am fost așa, cei din Renew. Dar am vrea să existe reformă. Trebuie să fim în măsură ca noile state membre să fie apoi integrate cu adevărat în Uniunea Europeană. Este o perspectivă pe care o vedem noi și cu conferința cu privire la viitorul Europei. Dar uh, este un punct foarte important. Și am o ultimă întrebare și probabil mulți colegi vor adresa cum va influența ă, această strategie metoda cu țările în care suntem deja în discuție? Deci cum tratăm aceste țări cu care deja suntem în curs de negociere? Eu cred că este în continuare un aspect care merită clarificat. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președintele. Din partea ID, n-am primit o solicitare de intervenție. Dumneavoastră sunteți de la grupul ID și doriți să interveniți? Sigur că da. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Eu aș vrea să înțeleg uh, un lucru. Cum anume uh, intenționați concret să elaborați și să structurați garantarea uh, statului de drept în aceste țări? Ce garanții avem noi că în aceste state într-adevăr va exista statul de drept? Din punctul meu de vedere, aceasta este garanția unei funcționări corecte a unui stat modern și european. Însă nu am înțeles ce metodă vreți să folosiți pentru a însoți aceste țări pe acest drum. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Din partea verzilor, doamna Van Cramon. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru că ne-ați prezentat propunerea este o propunere pe care o salutăm călduros pentru că este aliniată uh, angajamentelor de la Salonic. Și susținem și abordarea capitolelor de negociere pe clastere, permițând negocieri în paralel pe diferite capitole. De asemenea, ați menționat că trebuie să uh, recompensăm viteza și că trebuie ca lucrurile să fie mult mai dinamice de acum încolo, în așa fel încât să mijlocim uh, posibilitatea ca aceste state să aibă acces uh, și să primească feedback din partea noastră. E bine că se menționează flexibilitatea. Se negociază acum cu Serbia și cu Muntenegru. Dar suntem un pic critici în ceea ce privește metodologia revizuită, când vine vorba de contribuția statelor membre. Eu cred că nu este neapărat în interesul nostru să um, politizăm procesul cu emiterea de date centrale. Este foarte important să ținem cont de experții mm, care există la comisie și care pot să emită ei datele necesare în loc să vină ele din partea statelor membre. Apoi, despre Kosovo. Am dori ca acest stat să fie recunoscut pe deplin cât mai repede posibil. Dumneavoastră ați menționat normalizarea relațiilor dintre Serbia și Kosovo. Pentru mine, uh, obiectivul este recunoașterea deplină și este în interesul nostru să avem un pachet uh, la începutul lui uh, mai, așa că ne-ar plăcea foarte mult să promovați această idee înainte și după summit. Ana Fotiga. Mulțumesc. Domnule comisar, bine ați venit la AFET. Mulțumim că ne-ați prezentat comunicarea Comisiei cu privire la extindere. Pentru noi este foarte important acest subiect, mai ales fiind dată reacția noastră la fostele decizii ale Consiliului. În propunerea aceasta, dumneavoastră ați combinat tot ceea ce fusese deja elaborat la nivel de extindere până acum. Ați uh, redat însă lucrurile foarte clar în prezentarea dumneavoastră, foarte clar pentru partenerii noștri, permițându-le să evalueze întregul proces. E foarte clar și pentru alți potențiali candidați din aceeași regiune, al căror dosar este încă în lucru. Și salut faptul că ați menționat criteriile de la Copenhaga. Organizarea capitolelor pe clastere este înțeleaptă. Asta vine cu o oarecare dinamică în întregul proces și este în egală măsură important să arătăm că există și posibilitatea de a închide capitole pentru că avem uh, clusterul uh, general, ceea ce este foarte bine, dar de fapt, după părerea mea, lucrul cel mai bun din această propunere este mesajul pozitiv. Avem nevoie de, a tra- de uh, să transmitem mesaje foarte pozitive din partea UE în vecinătatea sa și comunității internaționale și mai ales celor care vor să se alăture familiei noastre. Acest proces, trebuie să arătăm, că este unul fezabil. Poate fi dus la capăt, iar noi suntem în măsură să furnizăm rezultate concrete. Întrebarea mea este cu privire la Macedonia de Nord și Albania, reacția acestora și felul în care ați evaluat la Consiliu reacția lor. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu am o solicitare de intervenție din partea vreunui coleg de la GUE-NGL. Domnul Perez, îmi pare rău, nu v-am văzut Vă rog. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din punctul nostru de vedere, populația ar trebui să aibă dreptul de a-și alege viitorul așa cum consideră iar noi. Nu ar trebui să ne batem joc de cetățeni, de fapt. Acum să ne gândim ce s-a întâmplat față de situația de acum câteva luni, când Consiliul a spus uh, Albaniei și Macedoniei de Nord, uh, le-a spus acestor țări că nu se vor deschide negocierile. Dacă să ne gândim la metodologie, cum putem noi acum să uh, tratăm din nou cu aceste state. Ați evitat, practic, să se abordeze lucrurile concret. Acum, trebuie să știm că nicio situație nu ați oferit un rol Parlamentului European. Deci aș vrea să știu dacă sunteți într-adevăr pregătiți să-i conferiți și Parlamentul European un rol important în cadrul dialogului și negocierilor cu aceste țări. Hey, thank you. This was a... Mulțumesc. Aceasta a fost prima rundă de întrebări, intervenții din partea grupurilor politice. Acum propun ca domnul comisar să încerce să răspundă la cât mai multe întrebări posibil. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, am primit o serie de întrebări cu privire la rolul Parlamentului European aici. În acest proces, Parlamentul are un rol mai degrabă în sfera politică și deja contribuie destul de tare, dar dacă ne uităm în acest document, și dacă ne uităm la verificarea progresului, verificarea implementării, veți vedea că vrem să consolidăm asocierea între instituții uh, în cadrul acordului de asociere. E Consiliul de Asociere, e Comisia de Asociere și este adunarea mixtă parlamentară de asociere. Concret, vrem să utilizăm mult mai bine și mai eficient aceste organisme pentru a verifica ce se întâmplă cu furnizarea de rezultate concrete acolo, la fața locului, cu implementarea reformelor. Contactul cu parlamentele naționale devine cheie aici, pentru că de acolo vine mare parte din muncă, așa că eu fac apel la această instituție să mă ajute și să mă ajutați dumneavoastră cu contribuția dumneavoastră, cu evaluarea pe care o faceți după uh, interacțiunile pe care le aveți în cadrul acestor adunări mixte parlamentare. Să-mi spuneți cum vedeți noastră că evaluează lucrurile în teritoriu și apoi, desigur, fac apel la dumneavoastră și ca să transmiteți mesaje parlamentelor naționale când e vorba de reformele sensibile necesare. Deci, din acest punct de vedere, contez de plin pe dumneavoastră și va fi un pas foarte important, o etapă importantă în noua metodologie. Au fost foarte multe întrebări despre Serbia și Muntenegru. Cineva s-a referit la, declarat, la conferința de presă pe care am uh, susținut-o. Sunteți foarte informați. Serbia și Muntenegru sunt uh, deja două state în negociere cu noi, deci va fi foarte greu să schimbăm regulile jocului în timp ce jocul se desfășoară. Însă, noi credem că cu această nouă metodologie se poate injecta un nou dinamism. Este, deci, posibilitatea de opt-in pentru aceste state. Dacă îmi permiteți un exemplu, dau exact același exemplu pe care l-am menționat și în fața presei, partea economică a negocierilor. Deci dacă vor să accelereze reformele economice, atunci pot să apeleze la sistemul de clastere ca să facă asta. Și, astfel, poate să, pot să mm, aleagă să facă un opt-in pentru sistemul de clastere. Și apoi, noi vom aplica metodologia clusterelor pe acest domeniu cu predilecție. Așa ar funcționa lucrurile. Cu privire la promisiunea acelui an de zile, o să spun foarte clar, este o ofertă. E o ofertă politică din partea noastră. Să zicem că sunt cazuri în care se fac toate reformele înainte de a deschide clusterele sau tocmai când deschidem clusterele. Noi deschidem atunci toate capitolele aferente și negocierile vor fi despre implementarea reformelor. Deci, nu vor mai fi despre munca legislativă ce ar, rămas, ce ar fi rămas de făcut. E vorba despre implementare. Și de aceea cred că dacă e voință de implicare din partea țărilor de aderare într-un mod foarte activ, ar trebui să fim în măsură să încheiem într-un an de zile aceste negocieri. Dar asta e o ofertă din partea noastră. Totul depinde de furnizarea de rezultate în termen de reformă, inclusiv implementare. În ceea ce privește contribuția din partea statelor membre și de ce este importantă. Având diferite contacte până acum, din ce am înțeles eu, e o oarecare nepotrivire în ceea ce privește evaluarea um, rezultatelor în teritoriu, evoluțiilor. Și din cauza acestor nepotriviri, cel puțin uh, cu două ocazii, statele membre nu au putut cădea de acord dacă se deschide sau nu uh, discuțiile de aderare. Și au fost și surprize de ultim moment, pe care eu unul aș vrea să le evit de acum încolo. Adică vreau să existe un numitor comun, să înțelegem cu toții ce se întâmplă în teritoriu, la fața locului. Pentru asta se presupune că lucrăm unul cu celălalt. Cooperarea este foarte importantă, pentru că de aici rezultă și încrederea față uh, de țările de aderare. Și apoi, cum să arătăm că putem închide capitolele? este chiar una din prioritățile pe care le-am fixat în document, spunând că ar trebui să prescurtăm metodologia de acum. Acum avem un șase, opt ani de negociere pe capitolele individuale. În această perioadă, într-o țară, se trec la guvernare cel puțin două guverne. Deci lucrurile încep să se miște. Dacă vrem într-adevăr să înrădăcinăm reformele, atunci trebuie să fim în măsură să închidem uh, capitolele mult mai repede ca să avem niște reforme cu sens, mai rapid și atunci să putem într-adevăr să analizăm uh, progresul, mai ales la capitolul implementare, în loc să ne certăm pe diferiți pași uh, legislativi. Apoi, despre ce s-a schimbat din octombrie încoace? Suntem uh, într-un exercițiu de luare de legătură cu statele membre, cele care au fost îngrijorate sau care au devenit îngrijorate din octombrie încoace, oricum ideea este să luăm legătura cu fiecare stat membru și la fel am făcut și cu Balcanii de Vest. Vreau să înțeleg problema la originea ei și vreau să o abordez ca atare ca să depășim impasul și să reușim să deschidem negocierile cu cele două țări. Și apoi a mai fost o întrebare cu privire la rolul Parlamentului, dar cred că am răspuns deja. Vă mulțumesc! Thank you, Commissioner. Vă mulțumim, domnule comisar. Știu că dumneavoastră vă grăbiți, însă aveți timp să mai ascultați niște întrebări? 15 minute? Vă întârziați cu un minut. Bine, voi încerca să le dau cuvântul la cât mai mulți colegi, însă va fi un minut pentru fiecare. Doamna Sovco, acum de la PP. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule comisar. Salut noua metodologie. E o veste bună, mai ales pentru Croația, ă, statul cel mai afectat de această frontieră. Cam 1.100.000 de cetățeni din Bosnia și Herțegovina dețin pașapoarte croate, deci europene, și suntem foarte îngrijorați de situația cetățenilor europeni de pe partea cealaltă a graniței. Această nouă metodologie oferă un nou început pentru a ne spori eforturile și pentru a avea pace și stabilitate permanentă în regiune, lucru care este important și pentru cetățenii UE. Noua metodologie le conferă statelor membre un cuvânt de spus mai important în procesul de extindere, Uh, până acum, comisia a fost cea care, practic, a controlat acest proces și de multe ori a fost acuzată pentru asta. Deci, pe viitor, aștept să se implice mult mai mult Parlamentul European și salut, într-adevăr, noua dumneavoastră abordare. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Sofco, domnul Cuciuc, care este raportor pentru Macedonia de Nord. Mulțumesc! Eu mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că ați venit aici și pentru că ați pregătit această nouă propunere de metodologie. Eu cred că asta va schimba realitatea, va insufla un nou dinamism, mai multă eficiență și rezultate uh, mai bune pentru această regiune. Am câteva întrebări și doamna Ana Fotiga deja a spus că e important că acest document transmite un mesaj pozitiv, însă ceea ce ne dorim noi e și un rezultat pozitiv. În martie, un rezultat uh, pozitiv pentru Macedonia de Nord și Albania în martie și un rezultat pozitiv la summitul de la Zagreb. Ați menționat surprizele de ultimă clipă. Da, s-a întâmplat asta în octombrie când am dat greș, însă nu cred că ne permitem să dăm greș de două ori. Cum veți garanta dumneavoastră faptul că nu va exista un al doilea eșec? Și în al doilea rând, întrebări legate de acest proces. Îmi place mult abordarea dumneavoastră de grupare a capitolelor de negociere în clustere, însă ce se va întâmpla cu viteza, cu celeritatea? Ne puteți garanta că acest sistem, acest proces va fi accelerat dacă faceți această grupare pe clustere? Mulțumesc! Domnul Coropo pentru grupul ID. Mulțumesc. Caropo, mă scuzați. Mulțumesc. Referitor la extindere, um, cred că e util și important că venim cu o nouă abordare. E important însă și pentru statele care deja sunt în negocieri, adică pentru Serbia și pentru Muntenegru, deși pentru ele ar trebui revizuită metodologia. Al doilea rând, se pune accentul pe economie și pe statul de drept. Însă mă gândesc uh, și la faptul că celorlalte state membre li se cer mari sacrificii în ceea ce privește schimbarea climatică și mediul înconjurător. Eu cred că aceste exigențe ar trebui să fie impuse și țărilor care vor să adere acum. Deci dacă pe viitor viitoarele state membre vor trebui uh, să sprijine alte state care sunt foarte înapoiate, să zicem așa. Deci se spune că cele 16 centrale din Balcanii Occidentali, la anumite emisii, emit uh, mult, cu mult mai mult decât uh, sutele de alte centrale din uh, Uniunea Europeană. Deci eu cred că trebuie condiționată extinderea de niște exigențe de mediu foarte stricte și să avem și o agendă verde a Balcanilor în cadrul pactului ecologic. Mulțumesc. Acum Domnul Lagondischi, raportor din umbră pentru Turcia. Nu, mă scuzați. Doamna Stric va lua cuvântul în locul dumneavoastră. Mulțumesc! Așa cum a spus și colegul meu, sprijinim această abordare pe clustere care apare în comunicare și sprijinim și ideea de flexibilitate care îi va permite Uniunii Europene să sprijine țările candidate de-a lungul acestui proces pentru a le spori șansele de a ajunge la un rezultat pozitiv. Un alt element inovativ este Um, oprirea negocierilor în caz de probleme sau de involuție. Și aici aș avea eu niște întrebări. Se spune că într-o situație gravă, propunerea uh, poate fi făcută prin procedură simplificată de către comisie. Ce presupune această uh, procedură simplificată? Și de asemenea, votul pentru a stopa procesul e prin uh, majoritate calificată. De ce se face asta? Nu credeți că există un risc de avea o atitudine arbitrară din punct de vedere, asta ar putea crea și nesiguranță. Acum, din punct de vedere juridic, există unanimitate pentru a merge înainte, dar dacă <laughs> oprești e ne- sau mergi înapoi, e nevoie doar de majoritate calificată. Acest lucru respectă sau nu tratatul? Domnul Bicic, acum, raportor pentru Serbia. Mulțumesc și vă mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că ați venit astăzi aici. Apreciez foarte mult comunicarea pe care ați prezentat-o și asta arată care este și angajamentul nostru general cu privire la extindere. Ar trebui să fie un an care să se facă pași înainte în procesul de extindere. Salut noua metodologie! E important că noi comunicăm nu doar aici, ci și față de partenerii noștri și mă bucur că sunteți dispus să mergeți în Serbia și Muntenegru în curând. Și de asemenea subliniez faptul că ar trebui să avem o comunicare pe toate fronturile Mă gândesc și la conferința despre viitorul Uniunii Europene la care am putea implica țările din Balcanii Occidentale. Ar trebui să ținem cont de asta atunci când vorbim despre o comunicare cât mai bună cu privire la extindere în următoarele luni. Am acum și o întrebare. Ce credeți că se va întâmpla cu reconcilierea, să zicem așa, și împăcarea istorică în, ace- în cadrul acestui proces? Deci nu mă gândesc doar la aspectele economice, ci și la cele istorice. Vă mulțumesc. Acum, doamna Gol. Kinga Gol. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Cu toții suntem de acord că Uniunea Europeană trebuie să-și mențină credibilitatea. Până la urmă, E vorba de credibilitate în toate situațiile. De aceea uh, e foarte bine că ați venit, ați obținut, ați elaborat foarte bine o metodologie revizuită în legătură cu procesul de extindere. Mi se pare că um, prin această metodologie concretizați multe lucruri și sporiți de asemenea încrederea și eficiența acestui proces. E important să se știe care este obiectivul deschiderea negocierilor de, ace- de aderare cu Macedonia de Nord și cu Albania, cât mai repede cu putință, poate deja în luna martie. Întrebarea cum este următoarea. Cum vor vedea aceste state membre această posibilitate? Acum mă uit și la țările care deja sunt într-un stadiu mai avansat de negocieri, Muntenegru și Serbia. Cum percep aceste state această măsură? Vă mulțumesc. Domnul Lagodinski. Mulțumesc. Pe scurt, care sunt implicațiile pentru alți candidați? Turcia, mă refer la Turcia. Va fi un caz special pentru Balcanii Occidentali și dacă da, atunci cum le vom explica asta partenerilor noștri turci? Mulțumim. Și domnul Cubilius, după care domnul Mendel, domnul Cubilius. Mulțumesc foarte mult. Metodologia, într-adevăr, importantă și aduce lucruri bune. Voi adresa o întrebare care poate a mai fost adresată, dar vorbesc mai general. Vorbim despre predictibilitatea țărilor candidate care trebuie să facă reforme, trebuie să evaluăm totul în, într-un mod cât mai uh, transparent, însă e vorba și de previzibilitate din partea statelor UE. Ce credeți despre posibilitatea de a avea un vot prin majoritate calificată la toate procedurile? Deci uh, și la încheierea capitolelor, și la oprirea negocierilor. Acum previzibilitatea depinde practic de o țară. Un singur stat poate să zică nu din motive istorice sau din alte motive. Deci totul poate fi oprit de un singur stat în momentul de față. Domnul Lucas Mandel, mulțumesc, domnule comisar, pentru tot ce ați făcut Vă spun cinstit uh, că eu cred că ceea ce ați făcut dumneavoastră a fost uh, o temă uh, în plus de care a trebuit să vă ocupați, știm din cauza cui și vă mulțumesc că v-ați pus deja pe treabă chiar înainte de summitul de la Zagreb economia acoperită, statul de drept, democrația, valorile fundamentale. Însă ceea ce îmi lipsește, nu de la dumneavoastră, zice eu, ci din uh, toată metodologia, îmi lipsește partea, să zic așa, mai legată de emoții, stilul de viață european. Cei din Kosovo, din această zonă, sunt la fel de europeni ca francezii sau ca alții. Noi am uh, făcut mult rău încrederii pe care au aceste state în Uniunea Europeană prin amânarea negocierilor. Și, de asemenea, acum, pentru stoparea sau uh, retragerea negocierilor, de câte state membre va fi nevoie? Doamna Loazo, acum. Eu salut demersul Comisiei pentru uh, a scăpa de rutina birocratică în ceea ce privește extinderea. Uh, a alege să te extinzi sau nu e o opțiune politică. UE trebuie să-și asume acest lucru ca atare și statele candidate la fel. O procedură cu mai multă claritate care permite să se progreseze și să uh, Uh, există o responsabilitate mai mare din partea ambelor părți, uh, reprezintă ceva fundamental. Deci dacă se dă înapoi, trebuie să îți uh, asumi consecințele. Salut faptul că se pune accentul pe statul de drept, pe calea aderării. Statul de drept nu e doar un puncticel pe care îl bifezi pe o hârtie. Avem prea mulți candidați la democrația uh, iliberală în uh, UE, deci nu ne mai trebuie și alții. Acum, referitor la reformele anunțate pe hârtie, ceea ce contează de fapt e realitatea de pe teren. Și în ultimul rând, trag un semnal de alertă. Pentru a fi în stare să se extindă și să se mărească, UE trebuie să se reformeze. Deci nu putem primi noi membri într-o casă care încă este în dezordine. Deci trebuie să facem curat pentru a ne deschide porțile în continuare. Vă mulțumesc, domnule comisar. Acum Vă rog să ne răspundeți la toate aceste întrebări. Eu voi încerca să răspund la toate, spune domnul Varheli. I had a question about, um... Mi s-a pus o întrebare legată de cum anume aș putea garanta eu un rezultat pozitiv. Nu pot și nici nu asta, e, nu asta e menirea mea. Eu sunt aici pentru a vă solicita sprijinul și pentru a putea acționa împreună. Va fi un exercițiu comun cu acest Parlament, cu Consiliul și cu statele membre. Deci, o singură persoană nu are cum să susțină că se va obține un rezultat pozitiv. E o muncă pentru noi toți. Și eu mă adresez tuturor pentru a le solicita ajutorul pentru a face tot posibilul pentru ca negocierile de aderare să fie deschise înainte de summitul de la Zagreb. Care ar fi costul eșecului? Costul eșecului ar fi extrem de ridicat. De da, deja am dat greș de trei ori, să nu uităm asta. E a patra oară, practic. Și cred că e și ultima oară. Ultima oară am pierdut un guvern din cauza eșecului nostru. De data asta nu vreau să dăm greș, nu vreau să riscăm uh, un eșec. De aceea fac tot posibilul pentru a evita așa ceva. În ceea ce privește celeritatea, asta nu ține doar de mine, uh, noi suntem gata să accelerăm lucrurile dacă și țările care vor să adere sunt gata să o facă. Îi vom ajuta dacă sunt gata, dar dacă nu accelerează lucrurile, nu-i putem ajuta. Referitor la Serbia și Muntenegru acum și schimbarea climatică și acele exigențe. Tocmai de aceea va fi crucial summitul de la Zagreb. În ceea ce este planul de dezvoltare economică, e clar că acestea sunt provocări majore și pentru această regiune și va trebui să-i ajutăm să facă față. Capacitatea lor financiară și economică e mult mai limitată decât cea pe care o avem noi. De aceea ar trebui să alegem întâi acele elemente din pactul ecologic pe care le putem pune în practică mai repede. Energii regenerabile, de pildă, eficiență energetică, uh, recurge la, la o economie circulară și așa mai departe. Și putem include și implementa deja aceste politici chiar înainte de aderare, pentru că în momentul în care aceste state devin state membre UE să fim practic pe picior de egalitate. Acum două întrebări referitoare la același subiect. Cum anume funcționează această reversibilitate și de câte state mm, membre e nevoie pentru a acționa acest mecanism și dacă e legal sau nu. Da, e legal, altfel n-am fi propus așa ceva. Principiul unei majorități calificate reversate începe mm, să prindă rădăcini mai multe domenii. Uitați-vă la Tupe, la Sixpack, la paza de coastă europeană. Există foarte multe instrumente unde apare asta. De data asta, ideea a fost că în momentul de față, cadrul de, în, de negociere cu Serbia și Muntenegru, fie Comisia, fie o treime de statele membre pot propune să se suspendeze, să se facă o suspendare a negocierilor sau să se oprească la un capitol sau nu, sau să se redeschidă niște capitole care au fost închise. Deci sunt două elemente asupra cărora Consiliul poate avea un cuvânt de spus și un, pentru care uh, Uh, e relevant un vot în Consiliu. În prezent, uh, votul e prin majoritate calificată. Deci pentru asta e nevoie de majoritate calificată. Ceea ce propunem noi acum e ca doar Comisia Europeană să inițieze o astfel de propunere. Statele membre pot să facă niște propuneri uh, motivate către comisie pentru a lansa această procedură, însă de comisie va depinde dacă se va face sau nu propunerea și în caz că propunerea va, fa- va fi făcută de comisie, va fi nevoie de o majoritate um, calificată reversibilitate la Consiliu pentru a demara acest proces. Și asta se va face dacă vom vedea că există neajunsuri semnificative. Asta pentru a putea acționa rapid și pentru a acționa într-un mod foarte, foarte clar. We announce the intention to, to one country, I think that the level of cooperativeness is going Eu cred că nivelul de mm, cooperare va, ce, va, va crește dacă vom avea o astfel de măsură. Și în loc să trebuiască să recurgem la asta, eu cred că mai degrabă existența acestei posibilități ne va ajuta să implementăm toate reformele. Cooperarea regională. E prevăzută metodologie, am consolidat-o în mai multe locuri, însă e clar că dacă nu sunt soluționate conflictele bilaterale din regiune, nu se poate merge înainte și vom insista pe asta. Și prin strategia de la Zagreb vom promova o cooperare uh, regional între aceste state membre, deoarece planul este să avem un plan de dezvoltare economică pentru toată regiunea Balcanilor, nu doar pentru țările care negociază, ci și pentru Kosovo și respectiv pentru Bosnia și Herzegovina. Acum, cum privesc uh, statele sceptice această metodologie? Eu sper că bine. De aici plec la Consiliu, o să văd imediat care sunt reacțiile lor. Cum privesc uh, această propunere statele respective? Când am vizitat cele două state foarte vizate, au avut o atitudine deschisă. Mi-au spus că sunt pregătite să facă tot ceea ce trebuie pentru a, a intra în Uniunea Europeană. Deci, practic, aceste state ne așteaptă pe noi. Când le-am explicat ce planuri avem, erau gata să se implice. <laughs> Mesajul pe care l-am primit a fost puneți-vă pe treabă. Deci, iată, aceasta este propunerea și eu sper ca lucrurile să meargă bine înainte. Turcia acum. Ce răspuns vă pot da? Dacă vă uitați la metodologie, în titlu veți găsi Balcanii Occidentali. And finally, about the emotions. Ultimul rând, partea, să zicem așa, ce ține de emoții. Da, pot fi utile emoțiile, însă în ultima vreme am trecut printr-un, să zic așa, am trecut prin atât de multe emoții încât mă gândesc că poate ar fi bine să pornim cumva într-un mod mai rațional și aveți dreptate. Bineînțeles că aceste state sunt europene, cetățenii de acolo sunt europeni, așa cum suntem noi și de aceea summitul de la Zagreb va fi atât de important, deoarece prin intermediul acelui program putem apropia acești cetățeni mult mai rapid și mult mai uh, bine decât au făceam în trecut. Mulțumesc! Right. Colleagues, I'll... Dragi colegi, peste câteva clipe vom încheia ședința. Vă spun că Parlamentul va reacționa la propunerea Comisiei printr-o recomandare a Comisiei AFET care va fi adoptată uh, înainte de summitul um, Balcanilor Occidentali. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru faptul că ne-ați răspuns la întrebări. Dacă nu aveți observații, nimic la diverse, atunci uh, ne întrerupem ședința. Vă mulțumesc tuturor pentru participare.